Lunacek. Primul membru care a cerut cuvântul este doamna Morvai. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o lipsă de respect ca noi să trească să vorbim în astfel de circumstanțe și este o lipsă de respect și față de alegătorii noștri. Uh, deci, vă rog uh, să le dăm celor care pleacă trei minute să părăsească sala și să putem să vorbim după aceea. Nu vreau să-mi jignesc uh, alegătorii. Gire dall'aula. Dragi colegi, spune președintele, vă rog să părăsiți aula dacă nu intenționați să participați la explicațiile de vot. Așadar, așteptăm câteva minute ca să puteți ieși și după aceea vom începe explicațiile de vot. Possiamo iniziare. Eh. Putem să începem. Haideți să începem cu explicațiile de vot eh, privind acordul de stabilizare și asociere UE Kosovo, recomandarea domnului Lunacek, așadar primul vorbitor, doamna Morvai, aveți cuvântul un minut. Vă rog. Mulțumesc, eh, domnule președinte acordul de stabilizare și asociere. Uh, m-am, abținut de la vot pe acest subiect din următoarele motive. Aș fi votat pentru, fiindcă totuși comunitatea internațională a reușit să obțină autonomie completă pentru minoritatea sârbă din Kosovo. Și atunci concluzia logică pe care aș fi tras-o a fost că și ungurii care trăiesc în Serbia ar fi trebuit să primească autonomie completă și autodeterminare. Dar, în cele din urmă, n-am putut să votez pentru, uh, fiindcă personal am uh, văzut uh, refugiați din Kosovo care vin în Ungaria și care se plâng de un haos total și de o corupție totală în țara lor și ar fi un miracol dacă uh, circumstanțele uh, să se fi schimbat uh, față de ce uh, spune acest raport. Mulțumesc. Domnul uh, Deva, domnul Niș Deva, un minut. Onorevole Deva. Domnul Niș Deva. Dove? Non c'è. Allora, l'onorevole Deva evidentemente non vuole intervenire. Domnule Deva, nu doriți să luați cuvântul? Is it me? Yeah. Uh, Mr. Chairman, um, this issue of... Domnule președinte, această problemă a stabilizării uh, provinciei Kosovo este un element foarte important în progresul, uh, progresele uh, uh eforturilor Uniunii Europene pentru pace și stabilitate în zona mediterană. Kosovo a trecut printr-o situație foarte dificilă, prin mari răsturnări. Uh, la un moment dat Kosovo a fost privită ca o țară care a putut face tranziția de la conflict la pace. Dar am ignorat și am uitat câteva dintre chestiunile legate de Kosovo, pentru că am fost preocupați de alte chestiuni, în alte direcții, și cred că e salutar pentru noi să ne amintim astăzi că trebuie să mai aducem în atenție și această țară care a suferit extrem de mult și să întindem o mână prietenoasă atunci când este posibil. Mulțumesc. Grazie, onorevole Iar. Mulțumesc, domnul Iar. Vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport. Desigur, nu toate lucrurile funcționează bine în Kosovo. Putem critica foarte multe chestiuni din punct de vedere politic, din punct de vedere al cazurilor de corupție și a sistemului uh, judiciar care nu uh, funcționează în mod perfect. În același timp, trebuie să colaborăm cu Kosovo și trebuie să existe o etapă intermediară între calitatea de membru total al Uniunii Europene și statutul uh, actual, pentru că dacă, dacă oamenii din Kosovo nu vor avea o speranță de stabilizare a economiei, a, a politicii, își vor părăsi țara și știm uh, care sunt conflictele care pot apărea uh, drept urmare. Deci este importantă stabilizarea Kosovo și merită să încercăm cel puțin să stabilizăm Kosovo și tocmai de aceea am votat pentru. Mulțumesc, domnul Mamikins. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul de stabilizare și asociere dintre Uniunea Europeană și Kosovo este un pas foarte important pentru stabilizarea situ- situației din Balcani în uh, general și este un pas, supliment, uh, un pas ulterior de integrare în Uniunea Europeană a Kosovo. Eu sper că acest uh, acord va um, stimula și evoluțiile pozitive din această țară. În plus, aș dori să spun că votul de astăzi este foarte important pentru că ține cont și de situația minorității sârbe din nordul Kosovo. Acest acord ar trebui să transmită un mesaj de că conviețuire pașnică acestor două grupuri etnice, motiv pentru care am votat pentru. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Ca, așa cum a Uh, făcut și uh, ca și un alt reprezentant Mogherini care a semnat acest acord cu Kosovo. Intrăm într-o nouă fază în relațiile noastre cu această țară, un semn al prosperității din regiune și prin acest acord se, vor, uh, se va crea terenul propice pentru reformele necesare și pentru o um, situație necesară pentru investiții și comerț. Trebuie să se continue reformele pentru modernizarea țării. E nevoie de îmbunătățirea concurenței pentru ca cetățenii să aibă un uh, viitor luminos. Sunt foarte multe provocări în uh, calea guvernului, dar sperăm că se vor lua decizii curajoase pentru a se continua negocierile cu Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am votat pentru acest, uh, această propunere de Chiar dacă mai sunt uh, țări în Uniunea Europeană care nu au recunoscut uh, Kosovo ca stat independent, cred că este interesul nostru să se stabilizeze situația în Balcani și să oferim uh, vecinilor noștri relații care să le ajute pe calea dezvoltării economice și să le ofere perspective de aderare pe viitor calea către Uniunea Europeană pentru Kosovo nu va fi uh, ușoară, va fi anevoioasă și sunt necesare reforme la nivel statal și la nivel societar. Este limpede acest lucru, dar asta transmitem un mesaj clar Kosovo. Le dăm ocazia să coopereze mai strâns cu Uniunea Europeană și să dăjduiască că pe termen lung vor dobândi statutul de membru la Uniunea Europeană. Iar acest lucru pentru Balcanii Occidentali și pentru întreaga Europa este foarte important. Mulțumesc, domnul Șogor. Facultate örömömre szolgál hogy a mai szavazással várhatóan életbe. mulțumesc domnule președinte sperăm că acordul de stabilizare și asociere va intra în vigoare uh, îndemn uh, ultimele cinci state membre, inclusiv țara mea România, să recunoască oficial uh, Kosovo. În același timp, integrarea europeană a Balcanilor de Vest este imposibilă fără rezolvarea problemelor legate de minorități. Avem nevoie de reguli clare și le trebuie aplicate. aplicate. Acest acord nu vorbește despre aceste chestiuni în detaliu, ci face doar câteva uh, declarații generale, lucru care este insuficient în uh, statele membre drepturile minorităților nu sunt respectate atât cât uh, uh, ar trebui să fie. Statele membre ar trebui întotdeauna să respecte aceste drepturi și regulile europene nu sunt foarte preocupate de acest lucru, deși e vorba de 40 de milioane de cetățeni. Kosovarii știu exact ce înseamnă să fii membru al unei minorități și acum responsabilitatea este noastră. Mulțumesc foarte mult, domnul Polceac, acum. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul la autodeterminare pentru toate națiunile este unul dintre cele mai importante drepturi incluse în Carta Drepturilor Omului a Națiunilor și în toate alte documente. De exemplu, există o problemă enormă pentru că uh, multe țări neagă aceste drepturi altor uh, țări și m-am bucurat să pot susține acest acord pentru că eu cred că uh, Kosovo are toate trăsăturile importante ale unui stat, deși ridică anumite semne de întrebare, nu pot să neg acest lucru, dar nu vreau să uh, mă contrazic cu doamna Morva și cred că toate țările au uh, dreptul să aibă un uh, viitor stabil. Asta este responsabilitatea noastră și a întregului continent, de aceea am votat uh, și susțin tot ce a spus domnul Șogor. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum mai departe la acordul de liber schimb cu Georgia, Moldova și Ucraina. Doamna Ždanoca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestei eh, rezoluții. În dezbaterea de ieri am eh, spus că acest raport eh, are lucrează cu două măsuri în ceea ce privește acest, aceste acorduri de asociere. Despre ce teritorii temporar ocupate din uh, Lugansk vă, vă referiți? Uh, o, localnicii au ocupat aceste, aceste uh, teritorii. Oamenii din Lugansk și din Donetsk sunt uh, cei uh, bombardați și foarte mulți sunt închiși în închisoarele, în închisorile din uh, Ucraina. Uh, o fată de 18 ani din uh, Donetsk și-a pierdut uh, picioarele și mâinile în urma, unui, în urma bombardării unei stații de uh, autobuz. Am discutat cu ea personal și există mii și mii de alte asemenea oameni care sunt răniți și mii și alții și-au pierdut viața. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul pentru un minut. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, doamna Morvai Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu provin din uh, Ungaria, sunt uh, membru al Parlamentului European care reprezintă Ungaria. Deci, în momentul în care trebuie să votez pentru un acord de asociere, mă gândesc la drepturile omului ale ungurilor care trăiesc în Ucraina. Ungurii care trăiesc în uh, regiunea subcarpatică nu pot uh, recurge la cuvinte cum ar fi autonomie sau autodeterminare, ceea ce este într-un contrast puternic cu uh, situația din Kosova. În fiecare document important al Uniunii Europene se afirmă că autodeterminarea este un drept fundamental colectiv uh, al oamenilor. Dacă faci această afirmație cu voce tare în uh, Ucraina și te referi la drepturile maghiarilor de a fi autonomi, acest lucru duce la reacții stricte, la sancțiuni. De exemplu, un membru al Parlamentului European a fost expulzat din Ucraina. Deci Ucraina nu respectă nicicum drepturile minorităților, autonomia, deci am votat împotriva acestui uh, raport. Vă mulțumesc. Uh, domnul Iarar, acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, putem găsi motive pentru a nu fi de acord cu aceste acorduri. Eu uh, mă număr printre optimiști. Mie mi se pare că cooperarea economică este întotdeauna mai bună decât un embargo, pentru că Astfel se creează și contacte și se poate îmbunătăți evoluția politică și economică. Este important să creăm speranță în uh, statele respective și nu aș dori să mă repet pentru că, după cum am spus și în legătură cu um, Kosovo, merită să încercăm, tocmai de aceea am votat pentru aceste acorduri, pentru că izolarea duce la efecte contrare. Um, eu întotdeauna am avut o atitudine optimistă, după cum am spus. Cu toate acestea, trebuie să monitorizăm situația, să vedem care va fi uh, rezultatul acestor acorduri și în acest punct de vedere sunt alături de colegii care întotdeauna și exprimă critic. Mulțumesc, domnul Mamikins, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am fost um, raportor la raportul privind evenimentele din uh, Georgia și urmăresc tot timpul de aproape evenimentele din regiune. Iată de ce m-a bucurat că există activități care ar putea să apropie Georgia, Ucraina și Moldova de Uniunea Europeană. Iată de ce este laudabil că se va încheia un ALS și sper ca cetățenii ucraineni să poată călători fără vize în Europa. Dar am votat împotriva acestui raport. De ce? Fiindcă doream să înțeleg de ce se folosește, de ce folosim un limbaj atât de dur împotriva Rusiei. Ce ne închipuim? Că va citi Rusia rezoluția și va da fuga la Uniunea Europeană să-și ceară scuze. Nu putem avea un dialog constructiv cu Rusia dacă folosim astfel de formulare în rezoluție. Iată de ce am votat împotriva. Mulțumesc, domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de liber schimb și de asociere între Uniunea Europeană, Georgia, Moldova și Ucraina reprezintă recunoașterea progresului pe care l-au făcut aceste țări și este rezultatul acțiunilor luate în ultimii 20 de ani. Acest acord este în interesul tuturor părților implicate, fiindcă aceste țări fac parte din parteneriatul estic. Trebuie să se, se, se ocupe în continuare de buna guvernanță, statul de drept și de promovarea creșterii economice în regiune aceste state și uh, iar noi trebuie să ne, să ne exprimăm în continuare bunăvoința față de aceste țări și să, uh, să colaborăm cu guvernele lor pentru a ajunge la un consens internațional privind măsurile ce trebuie luate pentru a ajunge la o situație uh, sustenabilă Trebuie să sprijinim uh, aceste țări la nivelul conducerii și să ne asigurăm că procesul de reforme va fi irreversibil pentru ca uh, pentru ca, pentru ca justiția și administrația publică să progreseze. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Republica Cehă, reprezint Republica uh, Cehă, o țară care are experiențe tragice din uh, perioada comunistă și de aceea susțin întotdeauna uh, proiecte legate de parteneriatul estic și orice formă de cooperare economică între Uniunea Europeană și fostele țări sovietice. Pentru mine motivul este geopolitic. Uh, Rusia nu doarme niciodată și are interes să-și întărească influența în fostele republici. Și vedem asta în fiecare zi vedem uh, problemele din Moldova, de exemplu. Așadar, este necesar să susținem fostele republici sovietice, să le percepem drept parteneri, să vrem să cooperăm cu ele. Și trebuie să îmbunătățim situația lor economică. Dar, așa cum am spus, pentru mine, motivul de a susține acest lucru să fim parteneri fostelor state sovietice, să nu le împingem într-o poziție defensivă și să coopereze numai cu Rusia. Mulțumesc, doamna uh, Soidorova. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Am votat în favoarea acestei rezoluții și uh, privind acordul de asociere cu Georgia, Ucraina și Moldova, n-am susținut propunerile Partidului comunist uh, care subminează guvernul democratic ales al Moldovei și cred că există o cale spre Uniunea Europeană. Ieri n-am avut ocazia să mulțumesc uh, Comisarul European pentru uh, acest acord. Nu foarte des se întâmplă că să mă bucure atitudinea comisarului Han, mai ales început și de activitatea legată de liberalizarea vizelor, mai în special față de Ucraina. Ucraina, pentru că e foarte mulțumită de acest rezultat. Au mari așteptări legate de liberalizarea regimului vizelor și asta cred că le dă un nou imbold pentru reforme. Prin urmare, aș vrea să mulțumesc personal Comisiei. Mulțumesc, domnul, doamna, domnul Anemans. Aș dori să spun că am votat împotriva acordului de asociere cu Ucraina pentru că nu este vorba de liber schimb, ci de impunerea puterii geopolitice de către Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană dorește să meargă pe această cale, ar trebui să ridice și sancțiunile impuse Rusiei până acum oameni ca Giefer Hofstadt eh, nu au făcut altceva decât să înrăutățească situația. Avem nevoie de negocieri, trebuie să respectăm eh, suveranitatea, însă nu cred că putem eh, pregăti un nou război rece prin acest acord de asociere cu Ucraina. Domnul Polciac, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Aș dori să se consemneze că am votat pentru acest acord de asociere, pentru că discutăm despre chestiuni economice cu aceste acorduri de liber schimb. Nu doresc să disput drepturile minorităților etnice, trebuie să le monitorizăm, desigur, însă aceste acorduri sunt mult mai cuprinzătoare. Pe de altă parte, nu putem să ne, nu putem să decidem noi cum își uh, gestionează o națiune modul de rezolvarea problemelor uh, minorităților. Din, în, ceea ce, în legătură cu Moldova am anumite dubii, pentru că s-ar putea să asistăm la o situație în care oligarhii ruși se vor uh, implica și mai mult în uh, politica din uh, Moldova, controlând atât opoziția cât și puterea. Mulțumesc. Trecem la moțiunea de rezoluție privind clauza de apărare reciprocă și prima care intervine este doamna Morvai, un minut. Védelmi klauzulával Mulțumesc. Această clauză comună de apărare a suscitat moțiuni de rezoluție extrem de interesante. Mulți au uh, spus adevărul și mă bucur acest lucru. La punctul E se scrie că atacurile uh, recente din Uniunea Europeană au arătat că e nevoie de schimb de informații și cooperare între uh, de serviciile de informații secrete, fiindcă acestea erau insuficiente, existau uh, uh, nu exista suficientă cooperare aici. Asta este, este informația de la, din, uh, de la punctul E. Apoi s-a, vor, vorbit de pile de câte verzi despre comerțul cu arme. Au început să pună punctul pe I. Nu ne mai ascundem după deget serviciile secrete nu nimic de a face cu teroriștii. Nu acesta este răspunsul în fața amenințării teroriste. Domnul Iurec, mulțumesc. Cred că această clauză de apărare comună ar trebui să se oglindească în ceea ce privește solidaritatea la NATO, fiindcă trei pătrimi din statele membre sunt membrii NATO și să se reflecte și în ceea ce privește uh, mobilizarea în ceea ce privește principala prioritate, securitatea noastră. Nu cred că există piedici dacă 75% din uh, state membre sunt și membre ale NATO. Nu, nu văd de ce nu am putea garanta mai multă securitate Estoniei sau Letoniei, de pildă. Dacă ne gândim uh, la securitate comună, într-adevăr, cred că ar trebui să jucăm un rol mai activ în NATO și uh, să ne, și să nu ne mai mulțumim cu declarații pe hârtie sau cu să nu mai fim uh, uh, să nu mai dăm dovadă de schizofrenie. Una zicem, uh, alta facem, ne comportăm înainte să fim membri ai Uniunii Europene, am fost membri ai unei alianțe care garanta în mod eficient securitatea. Mulțumesc, doamna Mamiskins. Mulțumesc. Uh, după atacurile din Paris din noiembrie anul trecut, Franța a devenit uh, prima țară din uh, istoria europeană care să invoce articolul 42, paragraful 7 și nu articolul 227, clauza de solidaritate. Majoritatea statelor membre au reacționat la cererea Franței Asta este normal, pentru că este imposibil să lupți de unul singur cu terorismul. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate în toate aspectele. Și se pare că va trebui să dăm atenție la sistem, cum activăm articolul 42 dacă este necesar pentru că, Doamne ferește, să se întâmple ceva asemănător în alte țări și mecanismul ar trebui să fie legal și corect. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Solidaritatea, asistența mutuală și ajutorul care există între uh, statele membre uh, înseamnă că toate state membre și-au manifestat susținerea pentru Franța și au dat ajutor după invocarea clauzei de apărare comună de după atacurile de la Paris. Dar cred că uh, pierdem din vedere prevederile practice atunci când un stat invocă această clauză. În altul reprezentant pentru afaceri externe al Uniunii spune că trebuie să definim mai bine prevederile practice înainte să implementeze această clauză pentru a uh, garanta decizii rapide luate în Consiliu pentru a susține statul atacat. Uh, motivația actuală în uh, clauzei cred că trebuie să se bazeze pe toate prevederile legate de protecție și apărare din tratate și trebuie de asemenea să tindem spre o politică comună externă, politică externă comună în Siria și în Orientul Mijlociu. Mulțumesc, domnul Poșpisil, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu am votat, desigur, pentru această rezoluție. Și eu cred că purtăm o bătălie, un război împotriva terorismului. Nu doar Franța face acest lucru, țara care a fost atacată în noiembrie anul trecut, nu, întreaga civilizație europeană și occidentală este implicată în, acest, în această bătălie. Mai mulți colegi au menționat faptul că pentru prima dată se recurge la această clauză de apărare reciprocă în temeiul articolului 42 din Tratatul Uniunii Europene și cred că ar trebui să ne preocupe să discutăm aspectele practice pentru a merge dincolo de cuvinte goale, de declarații de solidaritate. Republica Cehă este alături de Franța, am uh, participat și la activitățile din uh, Mali. Domnul Wolf. Mulțumesc, domnule președinte. În 1979, cetățenii britanici au votat să se alăture uh, comunității europene ca organizație de liber schimb. În acest an vom avea un referendum pentru a decide dacă vom rămâne în Uniunea Europeană. Um, clauza de apărare reciprocă, cu alte cuvinte, o armată europeană. Aceasta este tema noastră. Noi am dorit să aderăm la o zonă de liber schimb, nu unui imperiu, nu unei organizații care dorește să-și extindă uh, frontierele. O organizație care uh, ignoră rolul Americii și a NATO, o organizație care a uh, garantat securitatea continentului uh, european. Această clauză creează, de fapt, o armată europeană și eu am votat împotriva acestei posibilități ca Uniunea Europeană să se transforme într-un imperiu care să dispună de propria armată. Eu cred în libertate, în democrație, în state naționale și sper că cetățenii britanici vor vota să părăsească Uniunea Europeană pentru că își doresc uh, acest lucru. Mulțumesc, trecem acum la explicarea voturilor pe marginea priorităților Uniunii uh, Europene pentru sesiunile din 2016 CDO. Doamna Morvai. Mulțumesc, domnule președinte. Când vine vorba de priorități privind uh, sesiunile CDO, um, trebuie spus că fiecare moțiune de rezoluție subliniază că este foarte important să se sprijine drepturile sociale, economice, drepturile cetățenești și ca acestea să fie declarate, declarate inalienabile. Sunt de acord cu acest lucru. Dar, iată, de șase ani și jumătate sunt membra Parlamentului European și am asistat la situația în care țara mea Ungaria și acum Polonia au fost puse la stâlpul infamiei pentru acuzații de încălcarea drepturilor a unor drepturi. Dar uh, nimeni nu-și pune întrebarea cum se poate ca un pompier, ca un pompier, o asistentă din Ungaria, să câștige de trei ori mai puțin, de patru ori mai puțin decât uh, în Occident. De ce nu avem sindicate uh, bine puse la punct. Vorbitorii să întrerup. Mulțumesc. Doamna Lopez Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Această moțiune din partea stângii europene cere Uniunii Europene să apere poziția aprobată încă o dată de Parlamentul European și anume să analizeze cazuri de încălcare ale drepturilor omului în uh, Sahara Occidentală și uh, cere eliberarea prizonierilor și acces liber uh, în teritoriile ocupate în Sahara Occidentală. Nu putem uh, să continuăm să închidem ochii în fața unei situații care se se înrăutățește de la o zi la alta, iar Marocul nu, era Marocul tace mâlc. Norvegia și Suedia, care apără drepturile omului, au fost date afară din țară de curând. Avem nevoie ca prizonierii politici să fie tratați cum trebuie. Și, și în egală măsură cerem Parlamentului European să dea dovadă de solidaritate față de tinerii din zonă care acum sunt în greva foamei. Mulțumesc! Domnule Iurec, un minut. Prezidentă, w ciągu tylko domnule președinte. În ultimii doi ani, slovacii, slovenii și Croația au organizat referendumuri naționale în ceea ce privește organizarea naturală a familiei și în apărarea împotriva cererilor uh, mișcării homosexu- mișcărilor homosexuale. Găsim reguli similare în Constituțiile Ungariei, Poloniei și Lituaniei, dar astăzi, din nou, Parlamentul European a votat uh, o susținere pentru uh, astfel de cereri. În loc să prezinte la Națiunile Unite poziția, pozițiile țărilor noastre, s-au obțin să respecte pozițiile exprimate în unele referendumuri naționale în unele din țările noastre, Parlamentul European dorește ca Uniunea Europeană să ne schimbe, nu să ne reprezinte, ci să ne schimbe. Asta este o dovadă suficientă că astăzi amenințarea majoră față de democrația noastră este politica Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Mamikins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte minoritățile etnice și religioase, încălcarea drepturilor acestora, uh, astfel de încălcări se întâmplă împotriva multor altor categorii. Este foarte important uh, uh, să spunem că ce se întâmplă în sesiunile Consiliului sunt valori universale și ele ar trebui să, fie, să se țină seama de ele și să fie onorate. Trebuie să fim critici în față de Consiliul Națiunilor Unite pentru că au blocat, uh, au, sau, au luat, acolo au loc votări în bloc pe regiuni dominante și unele dintre aceste blocuri de vot dau atenție, de exemplu, Israelului, De exemplu, uh, reprezentantul uh, Arabiei Saudite poate deveni uh, președinte a unui bloc care împotriva Israelului. Doamna Soidrova, vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă explic pe scurt de ce nu am votat pentru acest proiect al Parlamentului uh, European referitor la prioritățile Consiliului pentru Drepturile Omului în anul 2016. Moțiunea de rezoluție conține elemente care se împotrivesc părerilor mele. Nu putem impune tuturor oamenilor atitudine ultraliberală în ceea ce privește sănătatea reproducerii și drepturile sexuale, ceea ce transformă din avort o soluție universală la orice uh, problemă prenatală. Din păcate, am, m-am numărat, am fost, am reprezentat o părere minoritară și în ceea ce privește soluțiile necesare la conflictul din uh, Palestina. Tocmai de ce am votat, din păcate, am votat împotriva acestui raport. Mulțumesc. Trecem acum la explicarea voturilor referitoare la activitățile Comisiei PETI în anul 2014. Doamna Morvai, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport referitor la activitatea Comisiei PETI s-a bucurat de o dezbatere foarte interesantă și aș dori să revin la cele spuse pe parcursul acestei dezbateri, la o petiție de 15 pagini depusă de victimele unor, victimele unor credite um, încheiate în uh, valută străină, um, răspunsul fiind de o, o jumătate de pagină. Eu Cred că oricine ar fi putut uh, oferi un răspuns mai bun decât această jumătate de pagină redactată de Comisia pentru Petiții a Parlamentului European. Cred că prin acest, uh, prin acest răspuns se dă dovadă de umor negru. La punctul D, de exemplu, se spune că se lucrează la îmbunătățirea vieții cetățenilor Dacă acesta este răspunsul primit la o petiție, cred că judecarea instituțiilor europene este foarte, foarte clară. Nimeni nu are o părere foarte bună față de Comisia pentru Petiții și față de Uniunea Europeană în general. Vă mulțumesc. Are cu... Doamna Dali nu este prezentă, deci dau cuvântul uh, domnului Benito Ziluaga un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Noi la Podemos am sprijinit întotdeauna participarea cetățenească. Am uh, sprijinit dreptul la petiții și mai ales implicarea cetățeniei europene în dezbaterea europeană printr-un vot pozitiv. În primul rând vreau să vă spun că Spania este țara care, de unde provin cele mai multe petiții, ceea ce uh, înseamnă că cetățenii își cunosc drepturile uh, și cele mai multe petiții se referă la mediul înconjurător și um, energie, mai ales fracturarea hidro, hidraulică și uh, prospectarea în uh, insulele Canare. Doar trei uh, dintre cele 31 de petiții europene au fost declarate admisibile și numai una a, a determinat Comisia Europeană să ia măsuri. Deci acest lucru este nemulțumitor în toată Europa ni se cere o Europa mai democratică, bazată pe participare, iar acest lucru se poate, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de coordonator în numele grupului politic PP la Comisia PETI, aș avea două remarci. În primul rând, mă bucură majoritatea uh, covârșitare cu care a fost votat acest uh, raport. Uh, în al doilea rând, trebuie să recunosc că un uh, amendament m-a supărat, care a fost adoptat cu o majoritate strânsă. Este vorba de necesitatea de a angaja mai mulți oameni la Comisia PETI. Um, mă, mă supără faptul că acest amendament a fost depus um, în totală necunoștință de cauză a realităților de la secretariatul Comisiei PETI nu este un amendament uh, corect și dacă, um, dacă ne-am fi dorit un vot uh, adevărat, uh, ar fi trebuit să, să se discute cu reprezentanții Comisiei uh, PETI, dar oricum m-a bucurat uh, rezultatul final al votului. Domnul Mamichins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de Petiții uh, ar trebui să primească toate petițiile de la cetățeni și e o componentă importantă. În 2014 numărul de petiții a scăzut față de anii înainte, dar în medie totuși este în tendință de creștere. Și asta e bine, asta înseamnă că cetățenii sunt mai informați în legătură cu uh, activitatea instituțiilor. Totuși trebuie să ținem uh, seama de faptul că 44% dintre petiții sunt considerate neadmisibile, deci informațiile nu sunt suficiente uh, ca să... Asta înseamnă că oamenii nu înțeleg ce face Parlamentul European, uh, care este procesul, sau, procesul de lucru. Uh, asta înseamnă că trebuie să creștem informarea, campania de informare, trebuie să reușim să Uh, diseminăm informația și să invităm pe toți să scrie petiția în Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule Mamikins. Aici se încheie ședința până la orele 15.